într-un sistem uh, democratic și nu putem să facem asemenea afirmații despre Curtea de Justiție. Mulțumesc, mulțumesc pentru observație. Domnul Clark nu este acum aici, însă sunt convins că va afla că ați intervenit. Domnul Vatle, sunteți pregătit? Aveți cuvântul. Domnule președinte, Mă voi ridica. Este o onoare pentru mine să prezint aici, în Parlament, acest subiect. E clar că această adunare are un caracter european. Prin urmare, am emoții atunci când iau cuvântul astăzi pe o temă atât de importantă precum cea a elaborării bugetului pentru 2011. Și asta cu atât mai mult uh, cu cât um, aceasta este o procedură pentru elaborarea bugetului bazată pe niște reguli noi în care uh, rolul Parlamentului a fost uh, consolidat. E clar că vom inaugura împreună această procedură a tratatului de la Lisabona atunci când vine vorba despre elaborarea bugetului pentru 2011. Prin urmare, este cu atât mai important să fiu prezentă astăzi aici și să am o prezentare bună în acest for. Aș dori să vă reamintesc și faptul că această colaborare, aceste discuții pe care va trebui să le purtăm în cadrul acestei noi proceduri de la Lisabona, și aici aș spune că am uh, avut uh, un prim uh, dialog tripartit care s-a derulat foarte bine, deci e de bun augur pentru viitor. Așadar, Consiliul practic este conștient de faptul că Parlamentul n-a luat parte la discuțiile politice legate de stabilirea poziției Consiliului în acest context. E clar că activitatea a fost realizată în cadrul Comisiei Bugetare, însă s-a desfășurat cu anumite orientări politice foarte bine definite de către uh, Consiliul Ecofin de pe 16 martie 2010 și uh, a trebuit respectată uh, protocolul numărul 1 în legătură cu parlamentele naționale și astfel Consiliul a adoptat formal poziția sa prin procedură scrisă pe 12 august. Practic nu există o latură politică a poziției uh, uh, Consiliul în ceea ce vește bugetul pentru 2011. Pentru noi toți această procedură a fost o premieră, noi reguli și e clar că va trebui să vedem care vor fi consecințele uh, ei în viitor. Acest buget a fost elaborat de către Consiliu pe baza unor principii, respectându-se perspectiva financiară 2007-2013 în mod evident, uh, având în vedere garantarea unei bune guvernanțe financiare și un al doilea principiu important, garantarea unei marje suficiente pentru a putea face astfel încât uh, să um, avem uh, poziții uh, veridice și clare și reale în ceea ce privește acest buget. Cât privește elaborarea sa, ea s-a făcut într-un cadru de rigoare bugetară care ar fi trebuit să fie prezent la nivelul tuturor statelor Uniunii Europene. E vorba despre niște ani dificili pe care traversăm, prin urmare rigoarea bugetară trebuie să facă parte din procesul de elaborare a bugetului pentru 2011. Aș dori să trec în revistă puțin mai precis um, diversele linii directoare ale acestui buget pentru 2011 și apoi să parcurgem niște rubrici care mie mi se par importante propunem un uh, buget de 142 de uh, miliarde de euro, deci o reducere cu uh, um, 7 uh, milioane, miliarde de euro față de anii trecut. Când vine vorba despre creditele de plată, Consiliul uh, Uh, vorbește de 3,6 miliarde de euro în raport cu creditele propuse de comisie în proiectul său, uh, o diminuare practic de 2,8%. În acest uh, context, Consiliul ține cont de indicațiile Comisiei în ceea ce privește plățile programelor pentru 2007-2013 pentru politica de coeziune și mai ales ține cont de informațiile cele mai recente în legătură cu uh, viteza uh, cu care se vor derula marile proiecte. Se observă practic faptul că unele proiecte au fost puse în practică târziu. Dați-mi voie să subliniez faptul că după diminuarea uh, acestor sume de către Consiliu, totalul creditelor de plată crește în manieră uh, substanțială cu 2,91% în raport cu 2010. Asta înseamnă uh, aproximativ 1% în plus uh, de creștere având în vedere rata infla- inflației prevăzută la nivel plurianual. Aș dori să vă atrag atenția și asupra metodologiei adoptate de către Consiliu, care este în acord cu ultimele previziuni bugetare și cu creditele de angajare și de plată, care uh, cresc în valoare absolută sau în procente. Nu voi trece prin fiecare rubrică um, enumerând elementele bugetului, ci aș dori să vă spun că în rubrica 1.1 știm că pentru Parlament politica în ceea ce privește tinerii este o prioritate. Aceasta va figura ca atare în uh, documentele Parlamentului. E clar uh, că ne aflăm puțin în afara propunerii Comisiei aici, însă acest buget uh, clar este în creștere în raport cu 2010. Cât privește bugetul 1B, Totalul sumelor care figurează aici au a fost determinat pe uh, baza execuției actuale, respectându-se în manieră scrupuloasă uh, execuția actuală. La rubrica 4, Consiliul uh, dorește să păstreze capacitatea Uniunii Europene de a reacționa în manieră eficientă pe plan internațional, uh, din perspectivă politică și um, uh, socială și suntem conștienți că există niște uh, nevoi bugetare care ar putea apărea în raport cu liniile bugetare actuale. Ar trebui să reamintim la rubrica 5 că Evident, n-am uh, modificat solicitările Parlamentului European în ceea ce privește bugetul său uh, administrativ, uh, însă mi se pare important ca fiecare dintre instituțiile noastre să facă un efort pentru a păstra cadrul financiar și pentru a demonstra astfel faptul că fiecare instituție face eforturile necesare pentru a respecta foaia de parcurs pe care o stabilim astăzi. Pentru a încheia, Cred că este foarte important să vă împărtășesc um, aceste lucruri, așa mi-am gândit prezentarea, practic Consiliul trebuia să demonstreze care era logica din spatele elaborării bugetului. Știu că percepția Parlamentului European ar putea să fie diferită față de poziția adoptată de Consiliu, însă mă aștept ca negocierile cu Parlamentul să fie consultative și fructuoase și mulțumesc în același timp și Comisiei pentru sprijinul arătat pe parcursul procedurii care va fi plină de provocări. Și pentru a încheia, trebuie să evoc uh, și revizuirea bugetară pe care Comisia o va realiza la sfârșitul acestei luni. Vorbim despre priorități până la urmă pentru bugetul uh, pentru 2011, mai ales uh, strategia 2020, care uh, cu siguranță vor reprezenta priorități și pentru anii viitori. În această viziune, Consiliul și Parlamentul trebuie să înceapă de acum să reflecteze în maniera aprofundată la arhitectura bugetului european și la finanțarea sa. Vă pot asigura de faptul că președinția belgiană se va asigura de faptul că Consiliul va fi foarte atent la această revizuire a bugetului. Pentru a reveni la bugetul bugetul pe 2011 ca atare, vă asigur de faptul că președinția belgiană va pune în aplicare toate măsurile necesare pentru a înlătura obstacole din calea acestui buget, uh, care va fi primul buget negociat în conformitate cu dispozițiile tratatului de la Lisabona și sper că vom putea demonstra că această evoluție în ceea ce privește procedurile a reprezentat un succes. Consiliul uh, va face toate eforturile necesare pentru ca bugetul să, uh, beneficie, să fie în beneficiul majorității cetățenilor europeni, majorității contribuabililor, de la care, de fapt, uh, ne vine finanțarea și pe care se bazează finanțarea pentru bugetul nostru. Vă mulțumesc! Mulțumim. Acum, din partea Comisiei, domnul Lewandowski. Este prezident. Domnule președinte, acum ne aflăm în faza decisivă a procedurii anuale, însă nu este o procedură de rutină, pentru că pentru prima dată ne aflăm uh, sub incidența tratatului de la Lisabona. În ultimul nostru trialog nu am ajuns la foarte multe acorduri, nu am înaintat foarte mult, însă am căzut de acord asupra datelor și modalităților de funcționare a comitetelor de conciliere, conciliere pentru 2010. Calendarul a fost stabilit, Parlamentul își va adopta poziția până în 20 octombrie și Comisia va continua să urmărească atent opiniile ambelor brațe ale decizi, factorilor de decizie bugetare. Din păcate, mai avem încă un pachet de ajustare la tratatul de la Lisabona, care necesită bună credință din partea ambelor părți. Acum avem pe masa negocierilor pentru noiembrie o serie de aspecte extrem de dificile și vom avea o procedură de conciliere multidimensională. După cum s-a spus, există reduceri în plăți de 3,6 miliarde de euro. Comisia era conștientă de constrângerile și de austeritatea din statele membre. De aceea am redactat bugetul cu 4 miliarde de euro sub plafonul perspectivei financiare și mai mult am concentrat toate creșterile la titlul 1, care duce la creștere și la locuri de muncă. Acest lucru ar trebui văzut ca un mic pachet anticriză local și sectorial. Acesta are 96 de 96% uh, creșteri la uh, titlul 1. Coeziunea continuă însă cu viteză după un început destul de lent. Nu este important să nu reducem cheltuielile operaționale și nici programele de preaderare, ce ar putea fi un semnal negativ pentru statele candidate. Un mic comentariu în legătură cu administrarea voi fi foarte strict aici și nu voi fi foarte popular. S-au redus liniile de susținere administrativă și principala victimă este titlul 4, program, programele de gestionare și a, reacțiile de urgență la catastrofele naturale. O provocare pentru Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a fost prima care a reacționat foarte rapid la dezastrul din Pakistan prin ajutoare umanitare și prin uh, măsuri. Am lansat această procedură săptămâna trecută, însă avem nevoie de gestionare. Este vorba de linii de gestiune prin programe operaționale. S-au redus de asemenea creșterile pentru agențiile de executive de cercetare. Acestea gestionează șapte programe, cel de-a șaptelea program cadru, care crește și ar trebui să crească cu un miliard în 2011. Și pentru a încheia, aș cere celorlalte instituții bugetare să țină cont de aceste preocupări pe care le-am exprimat atunci când am negociat acordul multidimensional, nu doar cifrele pentru 2011. Noi, de partea Comisiei, suntem eh, dispuși să fim un intermediar și să avem un rol constructiv pentru o încheiere de succes a acestui eh, proiect de buget 2011. Vă mulțumesc. Um. Președintele, vă mulțumesc. Urmează doamna Jedrzejewska, raportoare. Szanowni Państwo, budżet na dwa domnule președinte. Bugetul pentru 2011 nu este doar primul buget implementat sub tratatul de la Lisabona, după cum au spus antevorbitorii mei, dar este și primul buget care va reprezenta implementarea unor noi politice, unor noi idei politice. Este al cincilea buget al perspectivei financiare pentru 2013 Și în acest context apreciez eforturile președinției belgiene. Dar mă îngrijorează un lucru. Multe state membre au votat împotriva acestui buget într-o primă lectură la Consiliu. De aceea, când ministrii de finanțe analizează bugetele naționale, ei văd care este contribuția europeană și mereu se gândesc la restricții fără a reflecta la ceea ce se întâmplă cu aceste contribuții, fără a se gândi la consecințele reducerii acestor contribuții la bugetul european. Regret acest fapt, deplâng faptul că uh, se întâmplă acest lucru în momentul în care Consiliul își adoptă poziția bugetară. Regret de asemenea faptul că Consiliul în momentul în care vine vorba despre reducerea mijloacelor financiare pe anumite linii bugetare, nu spune foarte clar despre ce este vorba. Ne-ar plăcea ca pe viitor să primim mai multe explicații. Cu cât sunt tot și tot în acest context suntem obligați să detaliem procedura bugetară. Trebuie să ne axăm pe toate liniile bugetare. Nu trebuie să, să gândim doar în termeni procentuali, ci trebuie să gândim și în termeni substanțiali. Uh, trebuie să ne gândim și la sacrificiile care trebuie făcute. Discut aici despre faptul că Parlamentul European are o prioritate legată de tineret, mobilitate, educație. Când Consiliul propune reduceri bugetare de 25 de milioane de euro în linia bugetară principală, și aici mă refer la învățarea pe parcursul vieții, atunci este foarte clar că lipsește dialogul. Sper din tot sufletul să ne, re, să ne reîntoarcem la un uh, dialog serios, pentru că noi ne-am prezentat foarte clar doleanțele și sper că se va ține cont de acestea și că nu se va ajunge în situația în care vom avea într-adevăr reduceri bugetare. Ne pregătim acum la Parlament pentru lectură. Suntem destul de înaintați în uh, acest demers și sperăm ca la comisie să avem prima lectură la comisia noastră pentru a avea votul la începutul lui octombrie. Sper ca în baza tratatului de la Lisabona să avem un buget bun, constructiv și sper să putem coopera cu Consiliul și Comisia. Mulțumesc! Mrs. Truppel. Doamna Triple, minute. Herr Präsident, Herr Ratsvertreter, Herr... Domnule președinte, domnule comisar, domnule reprezentant al președinției belgiene, dragi colegi, sunt conștientă de un lucru. Trecem acum printr-o perioadă de austeritate politică și nu putem să scăpăm de situația îndatorării statelor europene. Trebuie să discutăm despre buget în contextul în care în anii următori trebuie să putem face în continuare politică, pentru că altfel vom fi obligați să cheltuim toate, toți banii noștri plătind dobânzile a ceea ce decidem acum. Va fi suicid politic. Știm care este situația în statele membre. Dar aș dori să atrag atenția asupra unui lucru. Și acesta va explica de ce avem cu toții o poziție diferită. Uniunea Europeană nu este cea care s-a îndatorat. Pentru că nu este prevăzută îndatorarea Uniunii Europene undeva. Însă statele membre, prin tratatul de la Lisabona, au dorit ca Uniunea Europeană să primească noi prerogative, prerogative care trebuie în, îndeplinite în politica externă, în politica energetică și în alte sectoare. De noi acum trebuie să preluăm noile sarcini care ne sunt conferite prin tratatul de la Lisabona și să le tratăm ca atare. În calitate de raportor pentru Comisia Parlamentară Țin să spun că este nevoie de un echilibru între cheltuieli și între politica bugetară și de austeritate. Deocamdată nu avem acest echilibru. Consiliul, când vine vorba despre noile posturi administrative, le-a refuzat, însă n-a refuzat noile posturi din uh, Parlament. Pentru toate celelalte instituții mici, când vine vorba despre Curtea de uh, Conturi, Curtea de Justiție și așa mai departe, a procedat astfel, a redus posturile. Cred că este o situație necinstită. Pentru că, iată, vrem să avem protecția datelor, vrem să avem protecția lucrătorilor noștri, vrem să avem un control decent prin intermediul curții de conturi, dar lucrătorul de acolo trebuie să fie în măsură să facă evaluări uh, corecte și pentru asta e nevoie de mai mult personal. Cred că echilibrul de care avem nevoie reprezintă o sarcină politică de îndeplinit din partea noastră. Trebuie să transmitem în acest sens un mesaj corect cetățenilor noștri. De asemenea, nu mă convinge, nu mă convin nici costurile pentru extindere. Au fost reduse costurile, dar data aderării nu a fost modificată, nu a fost extinsă. Cum vedeți noastră posibil o asemenea situație? De asemenea, discutăm despre, un, despre situația în care acum, dacă vrem o planificare bugetară bună, să ne pregătim cum trebuie pentru aceasta. Din perspectivă ecologică, există potențial de economisire. Avem marele proiect ITA, și poate că ar trebui să fim curajoși și să facem ceva din punct de vedere politic și să ne și certăm pentru a obține obiectivele dorite. Mulțumesc, spune președinte. Doamna Haug are cuvântul 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, cei doi raportori au luat deja cuvântul și au evaluat intervenția Consiliului. Acum vorbesc în numele Comisiei Parlamentare. Din capul locului spun un lucru. Sunt convinsă de faptul că președinția belgiană, atât cât poate, își face datoria. Însă, poate să facă acest lucru dat fiind contextul în care activează la Consiliu și trebuie să constatăm faptul că rezultatul este din păcate negativ. Consiliul, ca de obicei, pentru că nu mi-am să fi fost vreodată altfel, a luat propunerea comisiei, a tăiat pe aici, pe acolo, atât la creditele de angajament, cât și la creditele de plăți. Și, uh, desigur, aceasta fiind procedura de urmat, a făcut uh, în mod aleatoriu. Nu s-a uitat unde ar putea face sens o reducere și unde nu. Rezultatul? 780 de milioane mai puțin uh, la angajamente și 3,6 miliarde mai puțin la plăți. Și dacă analizăm situația și mai în detaliu, ca să vedem cine este afectat de aceste reduceri, vom vedea că de regu- că, desigur, sunt uh, afectate agențiile decentralizate pe care noi, cu toții, împreună le-am creat. În acel moment, când am creat agențiile, am participat la procesul de formare Parlamentul și Consiliul, pentru că altfel nu ar fi existat acele instituții. Și acum, dacă nu punem la dispoziția acelor agenții mijloacele necesare, ca să-și facă datoria pe care noi le-am distribuit-o, atunci cel mai bine ar fi să le închidem. Pentru că orice euro îndreptat în direcția acelor agenții reprezintă o pierdere de mijloace financiare este, este un lucru valabil și pentru agențiile executive, după cum a spus și comisarul. Agențiile executive care prin lege trebuie să implementeze programe multianuale sunt în impas acum. În momentul în care le privăm de, de mijloace financiare, programul nu mai poate funcționa. Discutăm despre faptul că Uniunea Europeană trebuie să depună toate eforturile pentru a fi competitivă sau pentru a deveni competitivă. Dar acum, la nivel bugetar, se fac reduceri tocmai acolo unde um, e vorba chiar despre competitivitate. La fel se întâmplă și când vine vorba despre politicile structurale. Deci tocmai acolo unde este acum nevoie de mijloace în, uh, la nivel regional, se discută despre o reducere de un miliard. Nu este logic ceea ce se întâmplă și nu este înțelept că se întâmplă așa. Vrem ca noi să vedem de la Consiliu că se preocupă de exercițiul bugetar din punctul de vedere al conținutului, astfel încât cetățeni, astfel încât să aibă ca scop ultim bunăstarea cetățeanului. Și în momentul în care Consiliul va face acest lucru, va găsi în noi, cei de la Parlament, un partener viabil de discuție. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Deocamdată dăm cuvântul Consiliului. Merci. Eh. Mulțumesc. Aș dori să răspund la câteva întrebări care mi-au fost eh, adresate. Mai întâi, în ceea ce privește faptul că n-a existat această posibilitate de a organiza dezbateri în legătură cu toate liniile bugetului propus de Consiliu, e bine, nu pot să spun decât că aceste discuții bănuiesc că vor avea loc de acum înainte. Ele ar trebui să aibă loc, avem nevoie de ele. Acestea reprezintă o prioritate în cadrul bugetului pentru 2011 însă evident n-am putut găsi un acord foarte ușor nici în Consiliu. Trebuie să spunem că acest buget la nivelul Consiliului a făcut obiectul unui vot care nu a fost un vot evident, și toate au fost datorate situației bugetare cu care se confruntă fiecare stat membru. Datorită acestei situații um, economice deosebite, aș dori să reamintesc și faptul că în ciuda acestui context dificil, în ciuda dificultăților pe care le cunoaștem toți la nivel național, bugetul european în raport cu bugetul pe 2010 este oricum un buget în creștere. Este vorba despre o creștere cu 2,91%. Spun pentru a încheia că Poate unii dintre dumneavoastră își doresc mai mult, însă până la urmă vorbim despre o creștere importantă uh, prin raport cu bugetul pe 2011. Do- doamna Olga uh, a subliniat uh, faptul că această rubrică 1B, prin raport uh, cu uh, bugetul pe 2010, a crescut cu 14%. Practic, uh, Consiliul a luat în considerare specificitatea acestei uh, rubrici 1B și uh, a uh, sporit uh, suma cu 14% în raport cu 2010. Deci, practic, s-a luat în considerare această chestiune. Poate că n-am, nu s-a remarcat așa cum trebuie însă acest lucru. Cât privește bugetul pe 2011, trebuie să reamintesc faptul că în intervenția mea anterioară am dorit să subliniez activitatea Parlamentului uh, European. Dumneavoastră ați uh, citat o rubrică a bugetului 1A uh, pe care Parlamentul dorea să o susțină, dar ar dori să subliniez intervenția mea de acum faptul că Consiliul a fost atent la acest aspect și că dorea să demonstreze că în activitatea Consiliului a existat o voință de a găsi un teren comun pentru discuții pot să vă asigur că există o deschidere uh, din partea Consiliului în legătură cu această politică, pentru că, evident, Parlamentul a identificat-o ca fiind una dintre prioritățile sale. Aș dori de asemenea să vă reamintesc că, că la titlul 5, la capitolul instituțional ca atare, e adevărat faptul că toate instituțiile trebuie să facă eforturi uh, și în cadrul bugetului prezentat de Consiliu, e adevărat că nu ne-am atins de bugetul Parlamentului ca atare. Însă, mă gândesc că este important ca fiecare instituție având să facă economii și să demonstreze astfel că uh, putem da un exemplu într-un astfel de an uh, dificil din punct de vedere bugetar. Pentru a încheia, aș dori să spun că, evident, vom mai avea întâlniri și discuții fructuoase în săptămânile ce vor urma. Sper că ele vor fi suficient de fructuoase pentru a găsi acel acord necesar pentru bugetul din 2011. Uh, și aș dori să reamintesc că faptul că acesta nu va fi un buget uh, ușor, pentru că avem șapte proceduri, uh, avem aceste proceduri noi, pentru că avem aceste reguli care trebuie puse în aplicare, care sunt și ele noi, dar nu putem lăsa pe din afară, pe de altă parte, și uh, situația bugetară dificilă cu care se confruntă fiecare stat uh, membru. Trebuie de asemenea să luăm în considerare și ansamblul obiectivelor bugetare pe care fiecare dintre noi trebuie să le atingă și, uh, evident, în lumina acestor fapte trebuie să fim cu toții conștienți de, de dificultăți și astfel să încercăm să găsim un buget acceptabil pentru toată lumea pentru 2011. Și trebuie să demonstrăm împreună că această nouă procedură conform Tratatului de la Lisabona poate să aibă succes, adică putem avea un buget adoptat pentru acest an 2011. Vă mulțumesc! Mulțumim, acest subiect uh, e încheiat. Dragi colegi, urmează timpul întrebărilor adresate uh, comisiei. Uh, repet, suntem în întârziere. Va trebui să încheiem